Felicitări domnului Langhe, și vă mulțumesc, dragi colegi. Acum trecem la explicațiile de vot. Right, but obviously had this then. Uh, Dragi colegi, avem 50 de explicații de vot. Știți ce înseamnă asta? Și am să fiu foarte sever. Când a trecut minutul, vă opresc. Și îmi cer scuze anticipat, dar trebuie să respectăm timpul. Acum, în ce privește primul raport, domnul Baden are cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi explic votul pe uh, dosarul calendarului pentru anul 2012. Votăm un fel de nonsens pentru că, practic, nu se uh, abordează problema celor trei parlamente, adică celor trei sedii, Bruxelles, Luxemburg și, Brux- uh, și Strasburgul costurile totale ale migrației de aici, dintre, între cele trei sedi, este 250 de milioane, 150 de milioane pe lună. De ce nu de ce nu facem atunci 12 sesiuni la Strasburg într-o singură lună? și atunci, uh, sau într-o săptămână chiar, și atunci am putea fi o, tot timpul la Bruxelles și să avem 12 mini-sesiuni la Strasburg într-o săptămână. Am economisit foarte, foarte mulți bani, domnule președinte. Mulțumesc. Thank you, Mr. President. There... Domnul Hannan. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, pelerinajul ăsta lunar către Strasburg este foarte ciudat pentru că noi ce predicăm? Corectitudine fiscală, disciplină fiscală, vorbim despre încălzire globală și iată că emitem sute de mii de tone de gaze cu efect de seră prin transport, prin documentație, prin călătorile astea multe. Eu știu că multă lumea apreciază rolul istoric al Strasburgului și și mă alătur și eu acelora care spun că Europa este un club al uh, națiunilor bazat pe același valori, dar haideți să atunci avem un singur sediu pentru Parlamentul European. Da? Deci ori să ne, uh, ori să ne mutăm uh, într-un sediu, ori în altul, ori să renunțăm și să ne întâlnim doar la Bruxelles. Da? Eu cred că putem să ne permitem să facem aceste economii pentru contribuabilii noștri. Mulțumesc. Domnul Golniș, un minut. Stimate domnule președinte, votul uh, care a fost într-adevăr decis în majoritate este o nefericire care se adresează împotriva tratatelor, de fapt, care sunt foarte clare și impun 12 sesiuni plenare la Strasbourg. O tăiere a uneia dintre ele ar însemna că două sesiuni ar putea să aibă loc în aceeași săptămână. Acesta este, de fapt, un fel uh, de a interpreta regula care a fost uh, de asemenea confirmat de către Curtea de la Luxemburg, atunci când Parlamentul a încercat încă o dată în trecut să treacă de la 12 la 11 sesiuni. Și de atunci se încearcă la diferite manevre pentru a uh, desfința Strasburgul ca sediu uh, al Uniunii Europene. Este adevărat, uh, doamnelor și domnilor, că situația este dificilă, dar nu trebuie ca Bruselul să devină Washington DC-ul activităților europene. Am fi putut să grupăm toate activitățile la Strasburg și pentru aceasta însă ar fi trebuit ca uh, autoritățile uh, franceze să se impună mai mult. Mulțumesc! Domnule președinte, azi uh, nu a învins cea mai mare grup, cel mai mare grup politic în legătură cu Strasburg, pentru că am redus, de fapt, numărul sesiunilor. Așa că scorul între Bruxelles și Strasburg e 1 la 1. Însă ce am făcut noi? Am votat împotriva normei de drept, pentru că plenarea din, comasarea plenarelor din august și din octombrie într-o singură săptămână este ilegală, pentru că era vorba, în tratat este vorba de sesiuni plenare lunare. Și acest lucru nu poate fi explicat nici cu uh, reducerea costurilor. Și co- pentru că costurile care uh, uh, sunt în valoare de 70 de milioane, nu sunt realizate prin, uh, din cauza plenarelor Uh, din Strasburg, ci din faptul că anumite uh, activități uh, birocratice sunt concentrate la Bruxelles. Dacă ne concentrăm activitatea pe Strasburg, facem economia mai multe. Mulțumesc. Domnul, urmează raportul Fernandez și domnul Fandalen are cuvântul. O Iar. E aici? Domnul Iar, un minut. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Am luat uh, cuvântul pe tema renegocierilor bugetului pentru că sunt de părere că Parlamentul European nu este întotdeauna tratat echitabil. Și noi, în calitate de deputați ai Parlamentului European, suntem pentru economii, însă este vorba de a putea îndeplini activitățile noastre în condiții corecte și deci o creștere a bugetului pentru Parlamentul European Uh, cu o rată mai mică decât rata inflației nu este acceptabilă. Aceasta nu justifică, de exemplu, faptul că avem 18 uh, deputați în plus în acest Parlament și nici faptul că vom avea probabil de finanțat o aderare a Croației la Uniunea Europeană și alte investiții suplimentare. Sper însă că vom găsi un compromis bun în această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum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 Turcia este un uh, partener uh, important și este oarecum în centrul intereselor noastre comerciale. Așadar are un rol important de jucat în uh, ce privește promovarea activității în zona mediteranene și în ce privește relațiile noastre cu Orientul apropiat. Aceste relații comerciale sunt uh, istorice, am putea să le considerăm, uh, trec uh, uh, prin multe sectoare și uh, există și în uh, pactul de asociere uh, multe chestiuni care deja sunt uh, rezolvate. Uh, libertățile sunt uh, încă o problemă, uh, libertatea de exprimare, de întrunire. Uh, Aici Turcia n-a reputat aceleași succese și cetățenii eh, Turciei exprimă în mod eh, viu acest lucru. Nu avem voie să închidem ochii în fața acestei situații, trebuie să fim fermi și trebuie să solicităm din partea Comisiei și Consiliului să nu supraaprecieze eh, rezultatele și succesele economice, ci și să nu ehm, Uh, recurgă la acordurile bilaterale, ci să uh, acorde prioritate uh, parteneratului privilegiat, pentru că acesta este până la urmă obiectivul nostru. Mulțumesc! Da. Raportul dumneavoastră, ați încurcat raportul, pentru că raportul tur- privind Turcia urmează. a cerut timp de vorbit la ultimul raport. Deci, Uh, o să vă dau cuvântul uh, să vorbiți despre celălalt raport despre care n-ați vorbit când vă vine timpul la Turcia. Și acum, domnul Volski, un minut. obszary wodne pokrywają większą część naszego globu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Oceanul Atlantic acoperă partea cea mai mare de pe Terra și oricum știm că majoritatea suprafeței Pământului este acoperită de apă. Regiunea Atlantică este deosebit de importantă pentru energie, pentru transport. Este uh, uh, bazinul în care pescuim mai mult de 50% din cantitatea de pește pe care o consumăm. Acolo au loc și nenumărate fenomene climatice care pot să aibă consecințe catastrofice pentru zonele de coastă. De aceea este indispensabil să avem o strategie uh, pentru regiunea Atlanticului, astfel încât să garantăm o bună guvernanță și să protejăm uh, uh mediul și să facem să crească nivelul de viață al locuitorilor. Mulțumesc. Acum trecem la explicație de vot asupra raportului despre Turcia și începem cu domnul Kalinowski. Domnule Kalinowski, un minut pentru Turcia raportul despre Turcia. Mulțumesc, domnule președinte. Este o greșeală aici. Eu doream să iau cuvântul la politica industrială în era mondializării, globalizării. Mă scuzați, domnule președinte, am spus că este o greșeală. Eu trebuia să iau cuvântul la politica industrială în epoca globalizării. Foarte bine, păi ați vorbit la acest subiect și mai sunteți și la alt raport pe listă. Îi dau să cuvântul doamnei Mazoni acum pentru un minut. Mi scuzi, președinte, ma... Îmi cer scuze, domnule președinte, deci eu acum vorbesc despre strategia în zona Atlanticului. Da, v-am spus că puteți să o faceți. Nu e greșeala mea că v-ați înșelat de raport. Trebuia să fiți atentă să știți despre ce raport la vorba. Cum puteți să luați cuvântul dacă doriți despre precedentul. Deci, în... Vă mulțumesc, doamnă președinte, și îmi cer scuze. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Cadrul în care trebuie să purtăm această discuție este directiva cadru pentru mediul marin, cea din 2008. Și așa cum a spus și antevorbitorul meu, ne dorim să protejăm mediul marin. Pentru că în această directivă se stabilesc principii comune pe baza cărora statele membre trebuie să-și elaboreze propriile strategii în colaborare chiar și cu țări terțe astfel încât în uh, uh, zona uh, marină de care uh, sunt răspunzători să poată să protejeze cât mai bine uh, uh, mediul înconjurător. Trebuie să ne bazăm și pe indicațiile Consiliului um, din 14 iunie 2010, lucru pe care l-a reamintit și comisarul când a luat uh, cuvântul. Însă propunerea din acest raport merg mult mai departe, mai departe decât uh, consultările care au avut loc chiar în uh, comisia competentă și se vorbește despre o strategie macroteritorială mai mult decât pentru protejarea mediului marin. Și, de asemenea, nu există o coerență cu comunicarea Comisiei și știam foarte bine că se dorea o strategie maritimă integrată. Deci eu m-am abținut de la vot la acest raport, din toate motivele mai sus menționate. Vă mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul doamna Scriplevska. Mulțumesc, domnule președinte. Cu mare satisfacție am notat uh, rezultatul votului asupra Turciei. Sunt convinsă că toate eforturile care transformă Turcia într-o țară democratică, protecția drepturilor omului și a demnității umane și a valorilor merită toată atenția noastră. Turcia și uh, trebuie să fie susținută de către statele membre ale Uniunii în uh, reformele pe care dorește să le realizeze și trebuie să ne concentrăm pe problemele cele mai grave, cum ar fi libertatea presei, uh, libertatea femeilor, a minorităților și revizuirea Constituției. Vreau să atrag atenția asupra problema transpu- problemei transpunerii protocolului adițional al acordului de asociere între Comunitatea Europeană și Turcia. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sadachian, acum un minut eu am votat pentru rezoluția despre turcia deoarece reforma constituției care a avut loc pe 12 septembrie anul trecut a fost recunoscută în unanimitate ca fiind un pas de uriaș făcut de Turcia pe drumul către Europa. Evident că le mai rămân încă mulți alți pași de făcut și e de ajuns să dăm un exemplu negativ cel al uh, uh, arestării jurnaliștilor. Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Turciei și schimburile comerciale care au loc fără probleme de uh, secole au permis și conviețuirea pașnică a popoarelor. De aceea mă bucur că s-au dinamizat schimburile economice în, uh, între Uniunea Europeană și Turcia, mai ales datorită autostrăzilor maritime prin uh, Marea um, tiraniană și prin Marea Adriatică. De asemenea, îmi doresc să există și mai multe rețele feroviare, mai ales pentru transportul de marfă. Și, în sfârșit, s-a putut, datorită tuturor acestor proiecte menționate, să se uh, scadă numărul camioanelor care trebuiau să circule pe străzile noastre. Mulțumesc! Domnul Bilan. Mulțumesc, domnule președinte. Turcia este un vecin important al Uniunii Europene și raportul de țară pentru 2010 pe care l-am discutat arată că s-au făcut schimbări majore în această țară. Ceea ce cei care au această impresie uh, vor vedea de asemenea că e vorba de uh, schimbări constituționale care duc la o democratizare mai bună a vieții, mai mare a vieții, dar există domenii în care ar trebui să mai se facă progrese importante. De exemplu, în relațiile cu vecinii dacă nu se rezolvă problema cipriotă, toate celelalte probleme vor uh, rămâne blocate. Și dacă tot vorbim de libertatea cetățenilor, sper ca concluziile acestui raport să permită și uh, mai multe progrese în această țară și să permită de asemenea o recunoaștere a faptului că există o transformare majoră economică și în alte domenii în Turcia, chiar și în domeniul libertăților și a drepturilor omului. Mulțumesc! Sunt foarte convins că domnul Gjârba a luat cuvântul acum și nu domnul Bilan, cum i-am dat eu cuvântul. Așa este, dacă nu mă înșel, domnul Bilan are cuvântul acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. În calitatea mea de participat la delegația uh, interparlamentară care s-a deplasat în Turcia recent, am putut să constat cu proprii mei ochi uh, progresele făcute de această țară, mai ales în uh, relațiile sale cu Uniunea Europeană. Putem spune că drepturile femeilor, uh, drept, uh, libertatea de cult, reforma sistemului juridic, uh, cooperarea pe plan civil și militar. Uh, sunt tot atâtea puncte pozitive care merită să fie amintite. Dar e adevărat că libertatea mass media, libertatea, um, libertățile fundamentale uh, încă trebuie să fie îmbunătățite și, și sistemul electoral ar trebui uh, reformat. De asemenea, crimele de onoare și violențele domestice ar trebui să înceteze. Noi sprijinim și normalizarea relațiilor dintre Turcia și Armenia și ne dorim să se înregistreze progrese ce privește Ciprul, ca Turcia să ajungă curând în Uniunea Europeană. Domnul Piper, un minut. Domnule președinte, vă mulțumesc. M-am abținut la votul de pe raportul de progres privind Turcia, nu pentru că nu, să, nu aș fi de acord cu analiza, pentru că în ciuda reform, dar în ciuda reformelor, uh, critica privind uh, libertățile civile, situația libertăților religioase și așa mai departe, este una care trebuie uh, ascultată. Cred că Parlamentul European trebuie să solicite consecințe mai aspre. Dacă Turcia refuză să întreprinde reformele cruciale, atunci nici noi nu mai putem vorbi despre aderarea Eh, Turciei. Și cred că este timpul ca Parlamentul să solicite încheierea negocierilor pentru aderare. Mulțumesc. Domnul Tacula, un minut. Arvoisa puhemies, on aivan totta. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte just să spunem că s-au făcut progrese în Turcia în ultimii ani. Dacă ne uităm la criteriile de la Copenhaga, care sunt cele care trebuie îndeplinite pentru aderarea la Uniune. Mai există însă multe de făcut în Turcia, dar probabil nu se va realiza acest lucru în uh, timpul vieții noastre și Turcia nu va intra în Uniunea Europeană pe timpul vieții noastre. Dar uh, trebuie să vorbim despre drepturile femeilor, drepturile copiilor, drepturile omului în general și uh, de asemenea Trebuie să spunem că valoarele europene sunt bazate pe aceste principii. Să ne amintim și și de situația cipriotă. Dacă Turcia continuă să ocupe o jumătate dintr-o țară a Uniunii Europene, trebuie să fim stricți. Nu putem accepta acest fel de a juca pe două planuri cu două tipuri de discursuri. Trebuie să încurajăm Turcia în calea, pe calea democrației, dar trebuie să nu renunțăm pe această cale la democrație noi. Mulțumesc, Un minut. Uh, Domnule președinte, atitudinea Uniunii Europene față de Turcia va fi interpretată într-o zi ca fiind o greșeală a unei generații Poate cu bunăvoință putem să spunem că uh, într-o bună zi o să aderați, dar ar, poate ar fi mai bine să fim sinceri și să le spunem nu o să aderați niciodată, haideți, uh, vă propunem să acceptați un parteneriat uh, al unei națiuni favorizate. Nu înțeleg de ce ne tot ascundem în spatele cuvintelor. Uh, tot am făcut concesii foarte dificile um, în ce privește libertatea mass media și mai ales în ce privește Ciprul, unde știți foarte bine că Turcia face încă numai ce vrea și în plus este chiar recompensată pentru acest lucru. Avem mii de probleme și până la urmă dăm totul cu mâna la o parte. Eu cred că avem uh, o uh, responsabilitate a unei greșeli istorice și noi ne alienăm față de uh, um, alegătorii noștri și s-ar putea ca într-o bună zi să ne întrebăm de ce suntem confruntați cu un adevărat uh, jihad. Domnul postul un minut. Domnule președinte, cu toate că împărtășesc împărt, uh, poziția domnului Piper, am uh, votat pentru acest raport. Pentru că am spus la începutul acestui raport că pentru noi rap, uh, negocierile reprezintă un proces lung cu un sfârșit deschis am refuzat amendamentul verzilor care dorea să ne oblige la o dobândire a calității de membru, așa cum a făcut-o acum câțiva ani social-democrație. Eu cred că am mers în direcția cea bună, dar acum trebuie să urmeze și următorul pas, așa cum a solicitat și colegul Piper, să le spunem foarte clar turcilor că aderarea Turci- Turciei nu poate avea loc în, a, decât în anumite condiții de integrare e, inclusiv politică totală a Turciei e, cu Turcia. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci trebuie să ne detașăm de această minciună politică pe care noi o trăim e, în prezent. Turcia este membra a Consiliului Europei și Consiliul membra în NATO și un aliat important, dar asta nu schimbă cu nimic situația. Mulțumesc. Mulțumim. Trecem la raportul privind Montenegru. Domnul Zemke, un minut. Deci Bardzo chciałem podziękować, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac trimitere la discuția care a avut loc în acest hemiciclu despre aderarea Montenegrului, integrarea europeană a Montenegrului și în cadrul acestei discuții eu am întrebat L-am întrebat reprezentantul Consiliului care era calendarul prevăzut pentru încheierea acestui proces de integrare. Când va fi considerat uh, Muntenegru o țară candidată cu drepturi de pline și nu am primit un răspuns la întrebarea mea. Am votat pentru această rezoluție din motive uh, importante. Este o rezoluție care uh, um, contează și pentru Croația și pentru că dă orientări și pentru alte țări din Balcani. Un al treilea motiv pentru care am votat în favoare este că această rezoluție arată cât de atractivă este Uniunea Europeană. Domnul Posselt. Stimate domnule președinte, avem nevoie în politica de extindere un cadru de orientare politic. De aceea, până în iunie, așa cum s-a planificat, trebuie să încheiem negocierile cu Croația și Croația trebuie apoi, prin votul nostru din toamnă, să intre în procesul de aderare astfel încât uh, anul viitor Croația să fie în Uniunea Europeană cel târziu peste 2 ani. Însă după aceea va trebui să continuăm și chiar cu lucruri dificile. Trebuie să integrăm și restul Europei, Macedonia și Muntenegru, de exemplu, ceea ce îi reprezintă și un semnal față de celelalte state din regiune, că dacă îndeplinesc criteriile, vor avea loc în rândul nostru pentru că altfel ca Turcia, ei sunt, ele sunt state europene profunde care au viitorul deja ancorat în comunitatea noastră. Chiar uh, Muntenegru este, de exemplu, o țară mică cu o tradiție mare europeană și mă bucur deja de negocierile care vor începe cu Muntenegru. Mulțumesc, domnule Posel, doamna Iaroca. Acum la... Trecem la raportul Iaroca. Mă scuzați, doamna, domnul Mastela. Un minut. Președinte. Domnule președinte, mai rămân multe de făcut în ce privește lupta împotriva discriminării în Europa și sunt de acord cu doamna raportor atunci când afirmă că excluziunea socială și economică continuă să existe dacă putem să ne gândim că discriminarea, ca să spun așa, pe bază etnică uh, este de domeniul trecutului în Europa. Există și factori specifici, uh, nivelul scăzut al educației, uh, faptul că economiile socialiste planificate s-au dovedit uh, un adevărat eșec și alte lucruri care caracterizează numai pe rom. Dar asta nu înseamnă că ei trebuie să fie în continuare discriminați. Minoritatea rom trăiește în condiții atât de defavorabile și de precare încât nu Uh, sunt considerați uh, cetățeni pe picior de egalitate cu ceilalți cetățeni europeni și de aceea poate drepturile lor nu sunt uh, respectate. Det er altid rørende, når vi har eh, diskussioner. Domnul Rodem. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu, eu sunt foarte impresionat de astfel de dezbatere aici pe aceste teme. Unii spun că trebuie să facem ceva, alții spun că nu trebuie să facem nimic. Dar Aici nu, vorbe, nu vorbim despre chestiuni financiare. Și, și este foarte important că avem acest raport pe tema romilor, pentru că, iată, avem uh, o, o, o decizie, o rezoluție care, care ne arată uh, ce s-a făcut până acum uh, care ne arată că am uh, cheltuit deja mulți bani pentru integrarea romilor și trebuie să vedem acum care au fost dintre aceste proiecte finanțate, uh, proiecte uh, într-adevăr care au promovat situația romilor și pe baza acestora, pute, aceste analize, putem să cheltuim apoi alte sume. Tocmai de aceea, în grupul nostru parlamentar, am votat pentru acest raport, pentru că mergem în direcția cea bună. Prezident. Are cuvântul domnul Iacolina. Vă mulțumesc, domnule președinte cu votul pentru raportul de azi, pentru uh, o strategie UE pentru integrarea romilor, Parlamentul a făcut un mare pas înainte, astfel încât statele membre să fie obligate să uh, pună la punct politici ca să includă în propriile societăți pe romi. Pentru că Romii merită aceeași protecție precum celelalte categorii vulnerabile și ar trebui să existe mai bună coordonare cu entitățile locale și regionale. De asemenea, consider că s-a îmbunătățit acea parte a raportului unde s-a spus că trebuie verificate în mod adecvat politicile finanțate din fonduri europene în favoarea romilor. Și de asemenea, faptul că trebuie verificată folosirea adecvată a fondurilor atribuite statelor membre pentru proiecte specifice în domeniul incluziunii romilor. Dar cred că trebuie să facem mult mai mult în ce privește recunoașterea drepturilor civice. Nu trebuie să uităm răspunderea pe care o are și minoritatea romă pentru ca incluziunea lor să devină efectivă. Domnul Cividanțe, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem de acord cu faptul că este nevoie de o strategie europeană pentru întregarea romilor și nu am subevaluat existența discriminărilor la adresa lor, dar nu pot să existe drepturi fără datorii, nu poate să existe integrare fără uh, respectarea legii. Uh, faptul că au aceste tabere ilegale în condiții de igienă înspăimântătoare, faptul că preferă să uh, fure, să uh, favorizeze agresiunea tinerilor femei, să le oblige să se prostitueze, faptul că practică abandonul școlar nu înlesnesc cu nimic um, incluziunea lor și fac să fie uh, inutile eforturile făcute de către entitățile locale care ar vrea să-i uh, um, includă. <clears throat> Și să nu uităm uh, faptul că tot ceea ce se spune în aceste despre strategia europeană va uh, deveni o povară pentru entitățile locale. Și nu sunt de acord nici cu ce se spune despre, în acest text despre acele uh, prevederi care sunt vigoare în anumite state membre cu privire la uh, măsurile care pot fi luate împotriva celor care tulbură ordinea publică. Domnul Antonioți, vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport vine într-un moment cheie, pentru că astfel răspundem la comunicarea Comisiei care dorea să pună bazele unei uh, discuții uh, ulterioare care va avea loc uh, despre uh, integrarea romilor și mai ales în ce privește confer- înaintea conferinței de pe datele de 7 și 8 aprilie. Se vorbește despre sectorul educației, al ocupării, despre asistența sanitară și despre locuințe și se cere uh, acordarea unei atenții mai mari, mai ales pentru educația uh, uh, primară. Știm că acolo rata abandonului școlar este cea mai mare în comunitatea rom. România și Bulgaria este țara cu cea mai mare populație de rom, dar nu numai. Și ar trebui ca Comisia Europeană să se asigure că strategia de incluziune a romilor să fie cu adevărat pusă în aplicare. Trebuie să identificăm care sunt datoriile pe care comunitatea romă la rândul ei va trebui să uh, și le asume. Domnul Croceta. Doamna Croceta, spre președintele, îmi cer scuze, dar eu știam, credeam că este domnul Rosario Croceta. Nu este în sală. Domnul Laichi? Domnul Arlachi atunci are cum. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu uh, susține acest raport pentru că merge în direcția corectă și cere o strategie europeană și o foaie de parcurs pentru incluziunea romilor. Acest raport uh, este inspirat de o percepție a unei condiții eterogene a acestei comunități și a răspândirii acesteia în Europa. În același timp, însă, acest raport luptă pentru introducerea unor standarde minime la nivel european pentru ca să se poată iniția o politică adevărată de, in- de integrare. Strategia europeană se um, cea, cere o luptă împotriva oricăror forme de discriminare și un acces mai puternic al romilor la piața de muncă, la microcredite și la uh, credite pentru antreprenoriat. Trebuie de asemenea să se pună accentul pe educarea copiilor romi, pe uh, abolirea segregării de clase și pe uh, o îmbunătățire a numărului profesorilor romi printre cadrele didactice. Mulțumesc, doamna Comi, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport din proprie inițiativă deosebit de informat și afirmă cu forță că avem nevoie de o strategie europeană pentru integrarea romilor. Trebuie să luptăm împotriva discriminării economice și sociale a comunităților rome din Europa. Cu atât mai mult cu cât în urma crizei economice această discriminare s-a mărit. Uniunea Europeană trebuie să voteze un nou cadru juridic și să nu se mai ocupe de această problematică numai prin legislații care nu au un caracter de uh, lege, nu sunt obligatorii, pentru că nu vom reuși să ne atingem scopurile. Este foarte important să menținem acest grup de lucru pentru romi, el să devină permanent și să avem un mecanism analog celui pe care îl folosim pentru evaluarea pieței interne. În sfârșit, Europa trebuie să facă orice efort care este în putință pentru a asigura egalitatea între drepturi între cetățenii săi și mai ales trebuie apărate toate drepturile omului, mai ales uh, demnitatea umană a romilor. Incluziunea globală a romilor este indispensabilă și chiar dacă trebuie să cerem comunității rome să dorească să se integreze și să nu se închidă în uh, propriile lor realități care nu respectă normele europene și internaționale. Președinte, abbiamo, abbiamo con... Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, cu votul nostru, am dat un impuls găsirii unor soluții definitive la această problemă. Nu știu dacă am votat cea mai bună uh, soluție cu putință. De fapt, trebuie să reamintim faptul că cele uh, uh, mai mult de 800 de amendamente depuse la acest uh, raport au fost transformate în 28 de amendamente de compromis care au îmbunătățit textul și această strategie, au definit și obiectivele acestei strategii. Comisia, cu acest grup de lucru permanent, va trebui să adune date statistice și mai ales în ce privește cele mai bune metode, în ce privește incluziunea romilor. Și sperăm că și la cel mai înalt nivel, mai ales al guvernelor, să existe puncte de contact în ce privește strategia uh, pentru integrarea romilor. Ne-am fi dorit și niște afirmații mai incisive și mai puțin ipocrite. De exemplu, ar fi fost foarte bine dacă raportul ar fi vorbit și despre îndatoririle pe care le au romii pentru a respecta legislația țărilor gazdă. Și iată de ce cred că ar fi trebuit să avem o rezoluție uh, care să permită o mai bună conviețuire a acestor comunități în statele membre. Acum are cuvântul doamna Angelili. Vă mulțumesc, domnule președinte niciodată să nu mai existe copii care nu merg la școală, niciodată să nu mai existe copii care trebuie să fie exploatați. Iată câteva dintre obiectivele uh, raportului Iaroca, care reprezintă un răspuns politic important. Dar dincolo de declarațiile de principiu, Salutăm propunerea Comisiei Europene și mai ales conferința care este prevăzută pentru luna aprilie, astfel încât să existe o adevărată responsabilitate și coordonare mai clară și mai împărășită între statele membre și instituțiile europene în ce privește politica și romii. Obiectivul ar trebui să fim să folosim cât mai bine cu putință resursele disponibile, începând cu fondurile comunitare și să evităm ca administrațiile locale să fie cele care se ocupă de toate problemele și care se confruntă cu situații de urgență. În sfârșit îmi doresc să se lanseze o dezbatere asupra directivei 38. Este o directivă care prevede condiții specifice de muncă, de resurse economice, de asigurare, de acces la îngrijiri de sănătate pentru menținerea dreptului de sejur. Însă această directivă are lecune, mai ales în ce privește eventualitatea în care toate aceste cerințe nu sunt respectate și trebuie să uh, rezolvăm această lacună. Vă mulțumesc. Domnul Baldasare are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport și eu și mă încântă activitatea colegei Iaroca. Iată, ea a reușit să formuleze o poziție unică pentru noi toți, menționând prioritățile strategiei, de exemplu, prevenția, uh, garanțiile, de exemplu, garanția pentru sănătate, pentru servicii medicale, pentru accesul la școala primară și dreptul la o locuință. Scopul acestei strategii este acela ca uh, etnia romă să fie într-adevăr integrată în societate pentru ca cei de etnie romă să devină membri cu drepturi de pline. Este important că se întâmplă acest lucru, mai ales când discutăm despre exercitarea controlului asupra mijloacelor comunitare. Lipsește totuși ceva din acest raport. Este vorba despre un instrument prin care să putem constata dacă romi, într-adevăr, doresc să fie integrați. Uh, totul se leagă de permisul de ședere dintr-o anumită țară și de alte instrumente și programe care nu pot să fie pur și simplu întârziate la nesfârșit dacă nu sunt rezultate. Mulțumesc. Președintele. Mulțumesc că am vorbit deja despre acest raport și această problemă care ne numerit multă lume. Există o provocare pentru Uniunea Europeană care trebuie să răspundă. Există anumite idealuri care se leagă de drepturile fundamentale, de libertatea de circulație. Fac parte din tradiția acestor oameni, acestui popor. Problema noastră este nivelul scăzut de instruire printre romi Trebuie să se acorde o atenție mai mare formării, educației. Avem nevoie de o legislație care să funcționeze adecvat în toate statele membre, unde există această responsabilitate în ce privește problema romilor. Domnul Calite Saragosti. Domnul Nicolașici, Mulțumesc, domnule președinte. și domnilor, discutăm aici despre integrarea romilor în societate. Romii trăiesc în multe țări europene, în țări din est, din vest și trebuie să constatăm un aspect interesant. În uh, țările occidentale, de mai mult timp deja, mulțumită democrației, condițiile au fost mai bune. În Ungaria există probleme similare cu cele din Occident. Adesea, când discutăm despre integrare, discutăm și despre faptul că este nevoie să se intervină la nivelul pieței muncii, la fel și la nivelul stării de sănătate a acestei etnii. Trebuie să existe acces la servicii de sănătate și la educație. Așadar, acestea sunt precondițiile pentru integrare și acolo trebuie să mai muncim. Mulțumesc. Domnul Tacul are cuvântul, spune președintele. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Raportul Liviei Iaroca este foarte important și cred că fiecare din uh, Parlament înțelege că a venit vremea să uh, lucrăm la nivel uh, european în această privință. Toată lumea trebuie să se bucure de aceleași drepturi. În ceea ce privește pe romi, lucrurile nu stau așa. Dar nu este suficient să avem un raport bun. Avem nevoie de fapte, de acțiuni și problema care se pune acum este cum mergem mai departe, astfel încât să ne asigurăm că acest uh, raport nu înseamnă numai uh, dorință, ci ă, vrem ca situația romilor să se îmbunătățească semnificativ pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuie să existe și urmări ale acestui raport. Poate că am putea să avem uh, un reprezentativ un reprezentant ă, care să vadă cum se transpune în fapt acest uh, raport. Domnul, raportul Lange este ultimul. Domnul Mastera, un minut la recente profondă crisi economică a colpito l'industria europea. Mulțumesc, domnule președinte. Criza economică și financiară a arătat că Uniunea Europeană este importantă pentru ceea ce se întâmplă la nivel economic. Adesea am constatat că piețele, adesea am constatat că piețele pot să se reglementeze singure, însă mulțumită unor măsuri concrete. Strategia Europa 2020 pentru prima dată sublinează necesitatea că avem nevoie de o nouă premisă. Sunt, uh, se mizează acum pe inițiativele emblematice. Acum Uniunea Europeană trebuie să profite de șansa ce se ivește pentru a dezvolta industria politică. Trebuie să ne menținem poziția cheie la nivel global. Uniunea Europeană, iată, trebuie să o ia pe calea evoluției și trebuie să ne asigurăm de plus valoare ce există la nivel european. Avem nevoie de o coordonare macroeconomică în acest sens și de o strategie pentru creștere și ocupare. Trebuie să existe și o armonizare la nivelul uh, impozitărilor. Mulțumesc. Doamna Masoni are cuvântul un minut. Grazie, președinte. La relaț- Mulțumesc, domnule președinte. E un raport care se referă la chestiunea de foarte mare interes criza economică și financiară care a avut un impact atât de mare asupra industriei și cred că răspunsul pe care îl dăm uh, prin acest raport este adecvat pentru că reunește diversele variabile care trebuie să existe pentru a atinge o redresare economică adecvată și, de asemenea, se sublinează importanța cercetării pentru industrie, spiritul de întreprinzător pentru a exista o stimulare a sectorului care să treacă dincolo de abordarea poate cam conservatoare a Comisiei. Aș dori să felicit pe raportor pentru că s-a ocupat și de cele 500 de amendamente și că a adus o contribuție semnificativă în acest sens. Vedem acum un cadru care constă dintr-o politică industrială că se focalizează pe diverse sectoare specifice și utilizează modele de monitorizare de sus în jos și de jos în sus. Brevetul european e un alt aspect uh, în legătură cu care mă manifest în mod negativ, dar votez acest raport. Mulțumesc. Doamna Comi, un minut. Okay. Nu e prezent. Doamna Antonioți. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport se axează pe teme importante și este susținut de multe uh, asociații industriale. De aceea sunt de acord cu abordarea de bază a raportului. Totuși, uh, sunt câteva aspecte care nu au fost rezolvate. Uh, de pildă, noile măsuri legislative în ceea ce privește eficiența resurselor energia și o cooperare consolidată în ceea ce privește brevetele. În ceea ce privește disciplina europeană privind mărcile de origine, cred că acest lucru va consolida industria europeană și îi va uh, întări competitivitatea. Uh, am votat pentru, pentru că sper că aprobarea acestui raport va încuraja toate instituțiile să își adune uh, forțele și să pună în aplicare acest program, să-l reflecteze în programe concrete. Domnul, domnul Kainovski, un minut. O, domnule președinte industria se dezvoltă foarte repede la nivel mondial. Pentru a nu rămâne în uh, urma Chinei și Indiei, trebuie să facem modificări substanțiale la nivel european. Uniunea Europeană trebuie să ofere lumii altceva decât uh, poluare cu substanțe chimice. Trebuie să investim în medicină, în farmacologie, în inovare și în agricultură. Nu discut despre mari corporații, despre mari ferme în acest sens. Ar trebui să fie luate măsuri simple care să faciliteze aprovizionarea oamenilor cu alimente sănătoase. Și de asemenea ar trebui să avem uh, energii regenerabile. Inorvarea este un lucru de care avem nevoie deoarece Uniunea Europeană iată, îmbătrânește din ce în ce mai mult. Domnul Nicolașici, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Politica industrială este o parte a, a economiei și trebuie să existe o dezvoltare durabilă. Industria europeană trebuie să rămână competitivă. Din acest motiv, uh, politica europeană trebuie să fie proactivă, astfel încât industria europeană să rămână un motor al creșterii economice. Avem nevoie de securizarea acestor mijloace prin crearea de condiții optime, prin stabilirea de acorduri în acest sens și prin protejarea drepturilor de autor. Uniunea Europeană are abilitatea de a profita de resursele umane ca și potențial, ca și forță de capital, dar trebuie să investim în cercetare și dezvoltare. Domnul Bielan, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Producția industrială reprezintă cam trei sferturi din exporturile europene și un număr foarte mare de locuri de muncă. Iată de ce industria e foarte importantă pentru economie. Ar trebui să tragem concluziile adecvate de pe urma crizei economice și a concurenței acerbe în întreaga lume și să asigurăm condiții adecvate pentru buna dezvoltare a industriei europene. Strategia Uniunii Europene 2020 pare să ofere noi soluții cu nou potențial și noi capacități de modernizare și investire într-o bază industrială în statele membre. Ar trebui de asemenea să ne concentrăm pe locuri de muncă de înaltă calitate, pentru că doar atunci vom putea avea o poziție de lider în economie. E nevoie de asemenea de politici industriale integrate, să trecem de la o, inducție, o inducție a producției la cunoștințe. Mulțumim, doamna Anichie, un minut. Is she here? E aici? Nu e aici. Atunci, doamna Muscardini, un minut. Președinte, sarebbe incon... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre un sector care reprezintă 57 de milioane de lucrători, este un exportator major, Uh, contribuie în, la PIB-ul european uh, pe locul 3 ca și contribuție. De aceea este nevoie de activitate industrială, de o activitate industrială de calitate și inovatoare pentru a fi competitivi. Comerțul internațional, în special fluxul comercial care evidențiază importanța uh, unui sistem de apărare comercial eficient uh, este uh, de, de interes pentru a proteja industria și locurile de muncă. Dacă vrem să depășim criza, este vital să ne asigurăm ca uh, sectorul producător are cele necesare pentru a ajunge la redresarea economiei. Domnul Iar. Micro. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Este important că am putut să discutăm despre acest raport astăzi. Mai bine ar fi ca astfel de crize să nu apară, dar și mai rău ar fi să nu învățăm de aceste crize în momentul în care ace- din aceste crize în momentul în care acestea se manifestă totuși. Înainte de ultima criză, mulți au considerat că ar putea să câștige bani cu bani. Ei bine, vedem acum ce s-a întâmplat și consider că este extrem de important că am tratat acest subiect. Este bine că ne preocupă durabilitatea, inovarea, viitorul politicii industriale. Am subliniat aceste lucruri în raport, fapt care mă bucură foarte mult și mă bucură și mai mult că putem să discutăm în continuare despre acestea. Domnul Kelly are cuvântul. Uh, Mulțumesc. Am votat în favoarea acestui raport. Cred că era momentul să ne concentrăm, în fine, pe politica industrială pentru Uniunea Europeană, pentru că nu e nicio îndoială că în ultimii ani am rămas în urmă și sper că acest lucru se va corecta pe viitor. Vreau să-mi exprim îngrijorarea în legătură cu un punct din explicație unde se face un apel pentru armonizarea impozitului aplicat firmelor ce privește această taxă asupra companiilor pe cifra de afacere e foarte importantă și fiecare țară să stabilească rata de impozitare. În unele țări se pare că există un impozit mai mare decât uh, TVA-ul. Dar uh, pe ansamblu e un raport bun și am fost încântat să-l votez favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Xebi, un minut. <clears throat> Domnule președinte, rezoluția este uh, rodul dezbaterii noastre privind uh, economia și ea trebuie să fie susținută, mai ales acum, pentru că globalizarea lansează provocări la adresa supraviețuirii politicii industriale Trebuie să ne concentrăm asupra realizării obiectivelor uh, din uh, strategia Europa 2020, păstrarea locurilor de muncă. Uh, sunt subiecte care au fost discutate în contextul acestei rezoluții. Trebuie oare să pierdem uh, ramurile industriale tradiționale? Nu cred. Acest lucru a reieșit în dezbaterea privind IMM-urile. Cea mai importantă provocare este disponibilitatea uh, materiilor prime, mai ales în sectorul energetic. Trebuie să ne uh, concentrăm asupra cercetării și inovării pentru industrie. De asemenea, trebuie să folosim sinergiile rezultate din politicile europene, comercială, agricultură, Uh, toate trebuie să uh, constituie un tot. Mulțumesc că am votat uh, pentru această inițiativă pentru că Uniunea Europeană trebuie să promoveze politica industrială, dată fiind criza, globalizarea și presiunile din partea terțelor țări, trebuie să facem eforturi și mai mari. De ce? Trebuie să facem mai mult pentru a avea investiții private sporite, pentru a încuraja parteneriatele public-privat. Avem nevoie de asemenea să creăm locuri de muncă pentru forța de muncă calificată, trebuie să folosim știința și tehnologia din regiune, să Uh, avem rețele competitive. Aceste grupuri și aceste uh, grupuri care promovează inovarea trebuie să valorificăm cunoștințele dintr-o regiune, uh, nu trebuie să trecem cu vederea acest lucru, dată fiind, date fiind pericolele actuale Cred că asta ne va ajuta să avem o politică industrială mai bună. Ultimul vorbitor, domnul Hainan, un minut, dar nu este în sală. Ceea ce înseamnă că sesiunea uh, se suspendă până la ora 3 în această după amiază. Mulțumesc! Thank you.